Bun, chers collègues. Chers collègues. Dragi colegi. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Voilà. Bon, bah écoutez. Euh... Bun. Cred, sper că ați petrecut cu toții o vacanță de vară extrem de plăcută, așa cum se întâmplă de obicei, că v-ați odihnit și că sunteți gata să începem ultimul trimestru care va fi unul extrem de plin de activități și evenimente. Îmi văd că arătați cu toții minunat, unii mai bronzați ca alții, dar așa stau lucrurile în viață. Depinde de modul în care ne-am pornit vacanța. Bun, bine ați venit și dacă nu se opune nimeni, vă propun să o considerăm ordinea de zi adoptată. Văd că nu se opune nimeni, vă mulțumesc. Ordinea de zi este adoptată. O mică precizare, astăzi nu vom aproba procesul verbal al reuniunii de pe 11 și 12 iulie, pentru că n-am reușit să-l avem tradus în toate limbile. Deci o să-l aprobăm uh, la următoarea reuniune pe 8 septembrie. Așa că nu. Ne ocupăm de punctul 3 și trecem direct la vot. Avem două voturi astăzi. Un vot referitor la bugetul general. Și avizul bugetar, proiectul de aviz, cu care și începem. Am fost raportor din umbră pe acest dosar. O să începem. Sunteți de acord? Sunteți gata? Aveți cu toții cartela de vot? Cine nu are cartela de vot? Cred că toată lumea are. Bun. Trecem la aviz. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Dacă nu merge, schimbați locul. Poate puteți pe locul alăturat. Bun. Aici merge. Intervenții fără microfon din sală. Alors Corbett. Richard, ce sera plus facile. Donc... Bun. Se adoptă. Amendamentul 2. Să deschizi votul. Să închizi votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Să deschizi votul. Să închizi votul. Se adoptă. Amendamentul 4. Să deschizi deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 19. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 22. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24. S-a deschis votul. Se adoptă. 25 acum. Caputo. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26. S-a deschis votul. Să închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum o să votăm avizul în întregime. S-a deschis votul pe aviz. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi. Trecem acum la proiectul de aviz și amendamentele bugetare. E un pic mai lung acest vot. Amendamentul 6279 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6280. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6281. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6282. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 6-2, 7-7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 62-54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 62-75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 62-78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 62-76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 62-83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 62-62. S-a deschis votul. Deci amendamentul 6262 și-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6250 Acum trecem la proiectele pilot. Deci amendamentul 6250. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6251. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6252. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6253. Proiect pilot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Proiect pilot 6255. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Proiectul pilot 6256. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6257. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6258. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Proiectul pilot 6259. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Proiectul pilot 6260 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6261 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6263 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Proiectul pilot 6264. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Proiectul pilot al domnului Thomas 6265. Doamna Toma, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să retrag acest proiect pilot acest, din tabelul de amendamente, subliniind două lucruri însă. În primul rând că, după părerea mea, ar fi foarte bine pentru Comisia de Pescuit să fi mai bine informați de Comisia Europeană cu privire la proiectele care au fost sau nu implementate și finanțate, pentru că au existat niște probleme în ceea ce privește informațiile în acest sens și, în al doilea rând, în ceea ce privește acest amendament, acest proiect a fost atribuit Agenției pentru Controlul Pescuitului, ceea ce mi se pare un pic ciudat, pentru că știm cum am luptat în cadrul acestei comisii pentru ca bugetul acestei agenții să nu fie redus, ba chiar să fie consolidat, și dacă prin intermediul acestor proiecte pilot acoperim deficitele de funcționare ale agenției, E o problemă, dar amendamentul e retras. Bun, spune domnul președinte, amendamentul 6265 se retrage. Trecem la următorul, 6266, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6267 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 6268. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Proiectele pilot 6269 și 6270, care erau um, operele colegului Rodust, sunt retrase. Trecem prin urmare la 6271. S-a deschis votul. Să închizi votul. Se respinge. 6272 s-a deschis votul. Să închizi votul. Se respinge. Proiectul pilot 6273 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și 6274 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Iată deci, dragi colegi, am încheiat sesiunea de vot și o să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că avem doar două puncte prezentarea de către Departamentul Tematic B al studiului privind efectele acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului asupra locurilor de muncă din UE și statele terțe. Prin urmare, dau cuvântul celor care vor face aceste prezentări, domnul Goulding, pe care îl cunoaștem foarte bine și care reprezintă Mega Pesca și care ne va face o prezentare a studiului său cu privire la aceste acorduri de pescuit și impactul asupra locurilor de muncă. Domnul Golding are cuvântul. Uh, thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Studiul se referea la impactul uh, acordurilor de parteneriat în Uniunea Europeană și în țările terțe și e vorba de un studiu pe care l-am făcut la cererea comisiei dumneavoastră. Foarte pe scurt, astăzi am să vă prezint obiectivele și metodologia pe care le-am adoptat. Am să descriu pe scurt uh, care sunt uh, acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului și după aceea voi trece la principalele rezultate în ceea ce privește pescuitul, locurile de muncă și voi prezenta un rezumat, incluzând și recomandările noastre. Care a fost obiectivul studiului nostru? În primul rând, doream să oferim o analiză detaliată a acestor acorduri de parteneriat în sectorul pescuitului și impactul lor asupra locurilor de muncă, atât în UE cât și în țările parteneri. Aveam trei sarcini care fusese redefinite. În primul rând, descrierea acestor acorduri, evaluarea impactului asupra uh, locului, locurilor de muncă în UE și evaluarea impactului asupra locurilor de muncă în țările parteneri. Care a fost metodologia pe care am utilizat-o? Am identificat, în primul rând, care erau acordurile și principalele metode de pescuit precum și speciile pescuite în fiecare acord. Am uh, luat perioada de referință, intervalul între 2012 și 2014. Am văzut uh, care sunt caracteristicile segmentelor, flotelor implicate din punctul de vedere al regiunii, numărului de nave, uh, echipaj, din sursele care sunt disponibile toate acestea ne-au permis să calculăm uh, numărul de locuri de muncă pe mare și, în unele cazuri, la nivelul uh, acordului, în altele la nivelul flotei existente. Bineînțeles, uh, produsele acestor acorduri sunt procesate și, și aceste produse procesate sunt o consecință directă a acordurilor avem o estimare de aproximativ un loc de muncă pentru 50 de tone de ton pescuit și 200 de tone pentru celelalte produse atunci când navele de pescuit uh, profită de oportunitățile oferite de aceste acorduri, uh, aceasta nu este activitatea lor exclusivă. Ele sunt implicate și în altfel de activități, de exemplu în zone economice ale țărilor terțe sau în ape internaționale. Deci există două niveluri la uh, nivelul studiului nostru. În primul rând e vorba de o analiză a locurilor de muncă pentru această flotă în măsura în care ele sunt implicate în acorduri și a doua parte se referă la identificarea locurilor de muncă care sunt datorate în mod specific acordului respectiv. Același lucru se întâmplă și pentru produsele procesate din pește, pentru că fabricile de procesare preiau peștele pescuit de pe navele UE, pescuit uh, în zone, în zone economice din alte țări sau în ape internaționale și peștele care provine din importuri sau de pe alte nave, din alte flote. Deci tot acest lanț al producției și aprovizionării este destul de complex. Din punctul de vedere al surselor datelor noastre, am uh, utilizat studiile de evaluare ex post și ex ante din uh, partea Comisiei Europene și rapoartele economice anuale din partea STCF. La momentul studiului existau 14 astfel de acorduri în sectorul pescuitului, uh, unul pentru Groenlanda, nouă în zona Atlanticului de Est, patru dintre ele incluzând uh, și alte specii în afara tonului și patru acorduri în uh, Oceanul Indian de vest, care erau acorduri pentru pescuitul tonului. La uh, acel moment nu existau acorduri pentru Pacificul de Sud-Vest, deși avem flotă și acolo avem un acord care este pe masa negocierilor și trebuie ratificat cu insulele Cook. La nivel global am reușit să identificăm 266 de nave, aceasta fiind media practic de nave, care au beneficiat de pe urma acestor acorduri de parteneriat la nivel global. Și aici aveți o imagine în care puteți uh, observa cum sunt împărțite aceste nave, în ce sectoare sunt operaționale. 183 de nave uh, sunt în zona Atlanticului, 63 în Oceanul Indian și 63 în Groenlanda. 4%, 4, doar 4 nave sunt operaționale în uh, Oceanul Pacific uh, de Sud-Vest. Am reușit să calculăm deci locurile de muncă care sunt consecința acestor acorduri în sectorul pescuitului, ținând cont de faptul că e vorba de locuri de muncă pe nave în anumite perioade ale anului. Din cele 266 de nave avem în total în jur de 6300 de persoane care sunt angajate și în stânga vedeți că marea majoritate a acestora lucrează în sectorul pescuitului tonului și a speciilor pelagice mari. Avem în jur de 4600 de locuri de muncă aici, în principal împărțite între țările UE și țările partener locurile de muncă uh, care nu sunt implicate în sectorul de pescuit al tonului, în alte acorduri, era mult mai mic, era vorba de 1800 și ceva de locuri de muncă, printre care Marocul și Mauritania erau cele mai reprezentative. Pentru Senegal, Groenlanda, unde se pescuiește altceva decât ton, locurile de muncă erau destul de puțin numeroase față de celelalte sectoare de pescuit. Este interesant eh, de știut că ar putea să existe o dublă contabilizare a locurilor care au de-a face cu sectorul tonului. Pentru că s-au identificat un număr destul de mic de nave de pescuit de ton și e adevărat că unele nave care nu pescuiesc ton uh, sunt implicate practic în mai multe acorduri de pescuit și din acest punct de vedere a fost foarte greu să avem niște date precise. Din punctul de vedere al locurilor de muncă pentru cetățenii UE, cam două treimi au de-a face cu sectorul uh, de pescuit al tonului. Marocul este un acord foarte important, reprezintă în jur de 20% din locurile de muncă pe care le avem pentru cetățenii UE. Datele similare pe care le avem pentru uh, cetățenii din țările terțe ne arată că acordurile de pescuit al tonului sunt de asemenea importante, dar pe lângă Maroc uh, vedem și Mauritania și Guinea-Bissau, care reprezintă o parte semnificativă din locurile de muncă oferite. Aceasta se datorează și faptului că în aceste acorduri se includ alte sectoare de activitate unde există mulți localnici care sunt angajați direct. Vă spuneam că e vorba de locurile de muncă pe care le-am prezentat până acum pe nave și uh, chiar dacă e vorba de o singură zi sau o cantitate mică de pește, ele au fost incluse atunci când uh, era implicat un acord. E interesant să vedem și care este nivelul de dependență și acest lucru s-a putut face pentru cele 144 de nave care pescuiesc uh, ton, um, unde știm că media anuală în perioada de studiu a fost 373.000 uh, de tone și din acestea 120.000 au fost incluse în acordurile de parteneriat. Deci asta vă arată oarecum uh, cât de important, procentajul fiind de 37%. Deci, dacă încercăm să vedem uh, care este și numărul de locuri de muncă care sunt consecință a acestor acorduri, avem aproximativ 700 uh, de locuri de muncă pentru țările terțe și avem în jur de 8.000 de locuri de muncă pentru navele UE care depind direct de aceste acorduri de parteneriat. Și în jur de 669, mai precis, de locuri de muncă pentru țările terțe. Ceea ce este interesant este că peste 70% din uh, capturile de ton provin practic din trei acorduri Mauritania, Seychelles și Gabon. Pentru celelalte flote care nu pescuiesc tonul, respectiv 122 de nave, situația este mult mai complexă și nu am reușit să obținem datele necesare pentru a vedea defalcarea pe specii. Trecem acum la procesarea produselor din pește. Bineînțeles, trebuie să vedem care este legătura între flotă și aceste, uh, procesa, această procesare, această prelucrare. În cazul tonului, bineînțeles, avem uh, industria conservelor, uh, fabrici de conserve în UE și în regiunea africană și indiană și, de asemenea, navele de pescuit de suprafață care produc foarte mult ton și care au operațiune special pentru UE. În ceea ce privește uh, scoicile și creveții, acestea sunt uh, împachetate la bord, deci există foarte puțină procesare la nivelul UE în majoritatea cazurilor. De asemenea, pentru speciile pelagice mici, până recent, au existat uh, astfel de sectoare de activitate, de exemplu pentru uh, sardine, uh, care au început să intre în UE prin fabricile de conserve de aici și acum începem să înțelegem mai bine acest proces. Am încercat să vedem care este fluxul în slide-ul pe care îl vedeți aici. Este destul de complicat Însă, în principiu, din uh, uh, capturile de tonă în UE, 341.000 de tone, doar 44.000 au fost uh, procesate în UE. Uh, ele fiind procesate în regiunea insulelor Canare, unde peștele a fost uh, și prins. Și doar 11.000 de tone au venit uh, ca rezultat al acordurilor de parteneriat. Deci se vede că există un nivel de dependență destul de scăzut pentru industria de uh, procesare din UE față de aceste acorduri, pentru că se pescuiește și în alte regiuni și pentru că primim și importuri. În industria de prelucrare a tonului, Există în jur de 10.800 de locuri de muncă, în special în Spania, Franța, Italia și Portugalia, care reprezintă 20% din locurile de muncă în acest sector în, cele, în țările prezentate, iar uh, flota UE reprezintă cam 8% din locurile de muncă din industria conservelor, deci aproximativ 880 de locuri de muncă în industria uh, de prelucrare a produselor din pește. Cam 2-3% din locurile de muncă practic depind de acordurile de parteneriat. Dacă încercăm să avem o atitudine comparativă în țările terțe, vedem că aici ar fi vorba de 14.660 de locuri de muncă în 12 fabrici și cam 11% din ele sunt dependente de produsele care sunt pescuite în urma acordurilor de parteneriat. Deci am putea spune că dependența pentru țările terțe este mult mai ridicată decât pentru fabricile din UE. din punctul de vedere al locurilor de muncă în industria prelucrătoare pentru alte specii în afară de ton, situația este mult mai complexă pentru că nu există date disponibile. Știm că acordurile au generat în jur de 52.000 de tone anual și uh, aceasta ar reprezenta cam un loc de muncă pentru 200 de tone anual. Aceasta ar putea reprezenta aproximativ 263 de locuri de muncă în UE și 79 în țările terțe, în principal în Mauritania și Maroc. În concluzie, am putea spune că cele 14 acorduri de parteneriat susțin în jur de 6500 de locuri de muncă care au legătură directă cu flota UE și aproximativ 55% din aceste locuri de muncă sunt reprezentate de cetățeni UE. Pe de altă parte, acordurile uh, au consecințe directe pentru aproximativ 25.000 de locuri de muncă în industria prelucătoare, 60% dintre ele fiind pentru UE și 60% dintre ele fiind pentru țările terțe. Implicațiile și consecințele la nivel direct ar fi în jur de 25% din locurile de muncă pe mare și în jur de 10% în industria prelucătoare în țările terțe și ceva mai puțin pentru UE. Există și câteva semne de întrebare pe care nu le-am rezolvat în acest studiu și anume ce s-ar întâmpla dacă n-ar exista aceste acorduri, dacă locurile de muncă pur și simplu ar dispărea sau dacă s-ar găsi o altă modalitate pentru a putea profita de aceste resurse prin uh, diverse acorduri de acces uh, în ape internaționale sau în altfel, pentru că și aceasta ar putea fi o posibilitate. E clar însă că există un anumit uh, număr de locuri de muncă care sunt legate direct de aceste acorduri. Alte elemente pe care le-am identificat în acest studiu. Am avut probleme cu lipsa de date Uh, și e adevărat că nu avem destule informații în legătură cu activitățile flotelor de pescuit a uh, altor specii în afara tonului și, de asemenea, legătură cu industria de uh, prelucrare în țările terțe, nici chiar din punctul de vedere al industriei de conserve în UE, din punctul de vedere al originii produselor, aprovizionarea cu produse locale sau din import. E foarte dificil să se aibă o perspectivă de ansamblu. Studiul nu a ținut cont de locurile de muncă care au de-a face cu uh, schimbul de cote, de exemplu, uh, derivat din acordul de parteneriat cu Groenlanda. Astfel de schimburi avem și cu Norvegia sau cu insulele Feroe pentru a avea schimburi de produse. Acestea au un impact pozitiv din punct de vedere al locurilor de muncă pentru UE, în acele zone de pescuit și pentru procesarea produselor care sunt prinse și pe acestea nu le-am putut include în studiul nostru. N-am reușit nici să facem o defalcare a locurilor de muncă pe state membre sau uh, o defalcare pentru țările terțe pentru că deși flota UE ar putea pescui într-o anumită zonă a unui acord cu echipaj care nu provine din UE, uh, nu se știe prea bine mm, de unde, care este proveniența produselor. Beneficiile, pe de altă parte, ar putea să apară și în afara țărilor parteneri, pentru că unele produse care sunt uh, pescuite în cadrul unor acorduri sunt procesate în alte țări în afara acestor acorduri, cum ar fi Ghana, Kenya sau Thailanda. Sau în Seychelles și insulele Mauritius, cei angajați s-ar putea să nu fie cetățeni ai țărilor parteneri, să fie uh, persoane care vin din Asia de Sud-Est. <clears throat> Situația este, prin urmare, destul de complexă dacă încercăm să vedem care sunt uh, beneficiile directe ale acestor acorduri. Care ar fi recomandările noastre? Considerăm că ar trebui să se acorde o mai mare atenție procesului de evaluare a impactului pe piața muncii. E vorba de noi uh, politici uh, în cadrul acestor acorduri, care ar trebui să aducă beneficii ambelor părți și de aceea ar trebui să înțelegem mai bine unde apar consecințele directe. Totuși, datele actuale nu sunt uh, suficiente și am făcut recomandări tocmai pentru o mai bună colectare a datelor. În special în ceea ce privește comisiile UE cu țările terțe, care ar putea îmbunătăți uh, funcționarea acestor acorduri și unde s-ar putea realiza o monitorizare a acestor variabile sociale și economice. Și s-ar putea folosi și uh, finanțarea disponibilă în cadrul acestor acorduri de parteneriat pentru a avea un proces de monitorizare sau un sistem de monitorizare mult mai eficient. Acestea sunt principalele recomandări. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, Ian. Mulțumesc pour cette, euh, cette présentation. Donc je donne maintenant la parole aux députés qui souhaitent intervenir. Și acum dau cuvântul celor care doresc să intervină. Doamna Bilbao, vă rog. Vă rog, doamna Bilbao. Bună ziua tuturor și bun venit aici. Aș vrea să vă mulțumesc pentru acest studiu, care a fost realizat de altfel la cererea grupului nostru. Am făcut această cerere pentru că ni se întâmplă de multe ori să dezbatem nevoia de a avea sau nu acorduri cu țările terțe și care ar fi consecințele acestor acorduri pentru menținerea locurilor de muncă în UE și în țările terțe în aceste dezbateri ne dăm seama că deseori uh, nu avem date prea clare la îndemână. De aceea, conținutul raportului de astăzi este un prim pas înainte care ne permite să vedem ce înseamnă aceste acorduri, nu doar pentru flota europeană, ci și pentru țările terțe atât pentru flota și echipajul angajat în aceste țări terțe, cât și pentru fabricile de conserve sau pentru industria de prelucrare. Un lucru care m-a surprins în cadrul recomandărilor pe care le-ați făcut. Spuneați că lipsesc foarte multe date și știu că există foarte multe inițiative prin care încercăm să îmbunătățim această colectare de date, tocmai pentru a avea date uh, suficiente astfel încât deciziile pe care le luăm aici la Parlament să meargă în direcția cea bună. Cred de aceea că ar trebui să ținem cont de aceste recomandări pe viitor. Și aș avea și o întrebare. De fapt, aș avea două. Dumneavoastră n-ați vorbit despre acest aspect, dar dacă vorbim despre locurile de muncă care sunt generate în țările terțe, în special în industria de prelucrare, vreau să vă întreb care este diferența în funcție de sex. Pentru că am avut recent aici la Comisia de Pescuit la Parlamentul European o dezbatere în legătură cu impactul acestor acorduri pentru um, ocuparea femeilor în țările terțe. De ce ar fi foarte interesant pentru că în acea dezbatere am auzit, uh, mi s-a transmis uh, mesajul uh, din partea reprezentanților acestor țări terțe că ar trebui să menținem acordurile UE cu țările terțe, că acestea ar trebui să fie îmbunătățite și utilizate tocmai pentru a avea o ocupare mai ridicată la nivel local. Și nu știu dacă în analiza pe care ați făcut-o ați uh, constatat cumva dacă există diferențe din punct de vedere al genului. Pentru industria de prelucrare, dacă există o diferență între angajarea bărbaților sau a femeilor. În al doilea rând, ținând cont de datele și analiza pe care ați făcut-o, credeți că ar fi util să avem uh, un al doilea raport, un al doilea studiu care să țină cont de alte aspecte pe care nu le-ați putut aborda în primul raport? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Bilbao. Ricardo, te rog. Boa tarde a todos e Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mă bucur că, iată, ne-am reîntâlnit cu toții după vacanța de vară. Vreau să-i mulțumesc domnului uh, Golding. Vreau să-i mulțumesc pentru că, iată, face posibilă dezbaterea noastră de astăzi. E clar, uh, Studiul a fost unul dificil de elaborat, iar recomandările care ne-au fost uh, transmise sunt foarte importante. E drept, pentru că aceste recomandări să poată fi transformate în realitate, e nevoie de date cuprinsătoare E foarte interesant uh, studiul acesta, pentru că ne arată, iată, care este efectul acordurilor noastre de parteneriat în domeniul pescuitului asupra locurilor de muncă din Europa și a locurilor de muncă din statele terțe. Mai multe întrebări către dumneavoastră. În primul și în primul rând, vreau să vă întreb în ce măsură sunt fiabile datele de care ați dispus Lucrul acesta este întotdeauna important în cal, important în cazul statisticilor. Deci, cât de viabile sunt aceste date de care ați beneficiat. După aceea, locurile de muncă din statele terțe. Când vorbiți de state terțe, vorbiți despre acele state cu care am încheiat acordurile de pescuit. Bineînțeles, în statele partener există foarte multe întreprinderi care prelucrează peștele, spre exemplu în Uganda și în alte zone, dar ce se întâmplă cu flota de pescuit, flota noastră de pescuit? Oare navele europene angajează cetățeni din aceste state partener sau nu? Există multe locuri de muncă care ar putea fi oferite așa. Vă mulțumim, văd că nu mai există întrebări din partea colegilor. Domnul Ferc de la Comisie vrea să ia cuvântul, doriți să interveniți acum? Da, dacă doriți, puteți să o faceți și mai, mai apoi dăm uh, cuvântul domnului Goulding pentru a răspunde. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte succent voi fi. Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru această prezentare și noi suntem foarte interesați de evaluarea aceasta aprofundată a efectelor socioeconomice a acordurilor noastre. Uh, Subiectul acesta este important pentru noi. Știți prea bine că încercăm și noi să facem același lucru în evaluările individuale ale acordurilor de pescuit. Am făcut uh, lucrul acesta și în cazul evaluării celui de-al doilea uh, Uh, instrument de finanțare, încercăm să includem această dimensiune în toate valorile asupra acordurilor noastre. Dați-mi voie să vă spun că cifrele dumneavoastră nu arată neapărat la fel ca și ale noastre și vă voi explica lucrul acesta. Ei bine, eu cred că există multe locuri de muncă indirecte care nu au fost menționate de către dumneavoastră, dar care există, în special în statele terțe nu ați luat neapărat loc, uh, nu ați luat în uh, considerare neapărat aceste locuri de muncă, cele create, spre exemplu, în uh, porturi, la capitolul mentenanță, etc. Deci există o serie de activități conexe pe lângă cele din industria de procesare care ar putea fi incluse în analiza dumneavoastră. De asemenea, există o serie de Uh, state uh, parteneri, precum Guinea, Bissau și Mauritania, uh, pentru care s-au stabilit o serie de instrumente menite tocmai a crea, aduce la crearea de locuri de muncă dincolo de locurile de muncă create în sectorul de procesare. După aceea, aspectul calitativ este foarte important când vine vorba despre uh, calitatea uh, de, când vine vorba despre date. Uh, eu cred că locurile de muncă din uh, sau create de factori de acordurile noastre sunt mult mai bine plătite, de o mai bună calitate decât locurile de muncă create din de alte acorduri de parteneriat încheiate între alte state. Și același lucru se remarcă și în cazul locurilor de muncă create prin aceste acorduri în statele terțe. Mi se pare important să ținem cont și de această dimensiune. În orice caz, pe viitor uh, e important ca și în comisiile mixte să examinăm uh, efectul asupra pieței muncii. De fapt, uh, există o serie de întrebări pe temele menționate de către dumneavoastră. Există o serie de state care ne întreabă care este naționalitatea marinarilor angajați de flota europeană. Începem să colectăm date în acest sens și uh, cu ajutorul uh, celorlalte instituții europene, cu siguranță vom da de cap uh, tuturor acestor întrebări rămase fără răspuns. De adevăr, avem nevoie de o imagine de ansamblu mult, mult mai clară și vom face tot ce ne stă în putință pentru a clarifica situația. Și uh, vreau să-i mulțumesc și doamnei Bilbao pentru audierea aceea pe care a organizat-o pe tema locurilor de muncă pentru femei. E important, într-adevăr, să discutăm și despre femei care au un rol important în debarcarea, în, debarcarea, în procesarea peștilor. Uh, iată, lucruri importante de care nu trebuie să uităm. Vă mulțumim. Iată, intervenția dumneavoastră dovedește cât se poate de clar că schimburile clare, transparente, între Comisia Europeană și Parlamentul European sunt uh, esențiale. Parlamentul European adeseori uh, solicită informații din partea Comisiei Europene, prime, primim, e drept, o serie de informații, dar parcă poate că nu suficiente. Deci e bine să colaborăm mai strâns și pe viitor uh, asupra majorității subiectelor. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit și acum îi dau cuvântul lui Ian pentru a răspunde la întrebările care i-au fost adresate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Voi încerca să răspund la ele pe rând. N-am menționat uh, sexul, dar subiectul acesta este unul esențial, în special când vorbim despre locurile de muncă uh, terestre. Industria de procesare uh, oferă o serie de locuri uh, de muncă Uh, femeilor. Nu avem neapărat cifre exacte, dar una dintre recomandările făcute în uh, studiul nostru și care are de-a face cu a doua întrebare, de asemenea a doamnei Bilbao, uh, întrebarea aceea cu privire la studii suplimentare. Ei, deci noi ne-am dorit să avem mai multe informații cu privire la activitățile de procesare din statele partener. Asta pentru a înțelege clar uh, distribuția angajaților, uh, distribuția regională a angajaților, sexul angajaților, tipurile, tipurile de locuri de muncă cu normă întreagă sau număr, uh, cu normă redusă, etc. Dar e clar că sunt multe femei angajate, în special în sectorul tonului Uh, unde tranșarea ton, uh, tonului este o sarcină a femeilor în esență, atât în Uniunea Europeană cât și în statele terțe. În cazul uh, activităților care nu au de-a face cu tonul, Uh, situația este cam neclară pentru noi. Majoritatea acestor capturi uh, sunt debarcate în statele uh, partener și peștii respective ajung practic pe piețele locale. Chiar dacă nu avem neapărat date exacte pe tema aceasta, uh, Uh, ne-am dat seama, în mod evident, că majoritatea activităților de procesare la nivel local a peștelui uh, sunt asumate de către femei. În Ghana, spre exemplu, sunt vreo 200 de mii de femei care se ocupă de, de procesarea acestor, uh, acestor pești. Da, e drept. Ar putea exista studii suplimentare. Am făcut recomandări în acest Uh, sens, poate în contextul uh, contractelor cadru uh, încheiate de către Comisia Europeană, am putea organiza colectarea de date și pentru studii, orizontal, studii orizontale. Poate că Comisia Europeană ar trebui să se gândească la mm, asemenea opțiuni. Revenind acum la întrebarea domnului De Santos, dați-mi voie să vă spun că mm, datele care se referă la sectorul tonului. Vorbim aici despre navele cu plasă lungă, navele cu paragate de suprafață și uh, tonierele cu platformă și paragată. E bine, în ceea ce privește genul acesta de activități de pescuit, um, datele sunt uh, cât se poate de clare. Uh, și datele sunt și viabile în plus. Situația devine mai dificilă, însă, când vine vorba despre activitățile de pescuit a altor specii decât tonul, în special uh, când vine vorba despre acordul cu Mauritania sau Guinea-Bissau. E greu de obținut de acolo uh, date publice dezagregate. Dacă am avea mai mult timp la dispoziție, dacă am avea acces la datele deținute de către Comisia Europeană cu privire la licențele acordate diferitelor nave, probabil că am putea crea un, elabora un studiu mai uh, solid. Când vine vorba de cea de-a doua întrebare adresată de către dumneavoastră, da, este, acesta este unul uh, sau a, când ne referim la naționalitatea membrilor echipajului, datele noastre sunt uh, defectuoase. Acum, după cum spunea reprezentantul Comisiei, statele membre sunt solicitate a oferi asemenea date. Recunosc de asemenea că există o serie de tip, locuri de muncă indirecte uh, pe care nu le-am luat neapărat uh, în considerare, dar am vorbit despre schimbul acela uh, echitabil de oportunități de pescuit în nord, mai există și o serie de activități de procesare pe, în aval pe care nu le-am luat în considerare, dar și alte tipuri de activități economice care au de-a face cu pescuitul. De asemenea, um, mentenanța ustensilelor de pescuit uh, necesită forță de muncă. E drept o forță de muncă pe care n-am luat-o neapărat în considerare. Dar Deocamdată suntem la începutul activităților noastre, încercăm acum să vedem care sunt datele de care avem nevoie și sperăm că pe baza constatărilor de acum vom putea demara pe viitor studii mai solide. Dar aveați dreptate, de asemenea, nu doar numărul de locuri de muncă este important, ci și calitatea acestora. Studiul nostru nu avea rostul de a comenta acest aspect, dar E clar că unul dintre uh, efectele uh, clare ale acordurilor de pescuit uh, este acela de a crea locuri de muncă mai durabile. Noile acorduri de parteneriat pescu- pentru pescuit sustenabil care vorbesc des- despre condiții de muncă, despre respectarea drepturilor, vor avea un impact cu atât mai mare uh, dintr-o perspectivă, din această perspectivă socială. Mulțumesc! Mulțumesc, Ian! Cred că am ajuns ne apropiem de finalul ședinței noastre de astăzi. Doamna Engstrom însă nu este în sală pentru următorul punct. Trebuia să discutăm raportul uh, cu privire la misiunea noastră în Norvegia. Richard, poate ne spui pe scurt ce s-a întâmplat acolo? A, mă iei prin surprindere, nu m-am pregătit neapărat pentru asta, dar, într-adevăr, vizita a fost una utilă am reușit să ne întâlnim cu uh, reprezentanți ai uh, ministerului uh, relevant. Am vizitat o serie de departamente de cercetare la nivel universitar sau la nivelul unor institute, în special cel din Tromso. Am reușit să, sau am avut ocazia de a urca pe o navă de cercetare, pe o navă a pazei de coastă, și astfel am putut uh, înțelege mai bine care sunt măsurile de control ale pescuitului și uh, am aflat mai multe despre colaborarea dintre Norvegia și Rusia, dar și mai multe lucruri despre uh, cooperarea dintre Norvegia și Uniunea Europeană. Dintr-o perspectivă britanică, trebuie să recunosc că a fost in- interesant văd cum, o stat, cum un stat care nu face parte din Uniunea Europeană este puternic afectat de deciziile luate la nivelul Uniunii Europene și cum un astfel de stat trebuie să negocieze anual cotele de pescuit cu Uniunea Europeană. De asemenea, am văzut cât de uh, cât de strânse sunt legăturile dintre universitățile norvegi, norvegiene și programul cadru pentru cercetare al Uniunii Europene. Deci am avut uh, discuții pe diverse teme. În raportul scris, cu siguranță, colegii vor putea citi uh, informații foarte, foarte interesante. Cam atât aș putea să vă spun, uh, așa pe scurt și nepregătit, uh, dacă tot mi-ați cerut să vă prezint uh, misiunea noastră. E drept, Richard, nu te informasem că îți voi da cuvântul, dar până la urmă ne-ai explicat uh, în mare ce ați făcut acolo. Cine, au, cine a participat la această misiune? Uh, Richard, uh, Isabel, uh, doamna Miriada, domnul Caputo și, bineînțeles, doamna Engstrom. Într-adevăr, e foarte interesant să vedem care sunt uh, legăturile dintre Rusia și uh, Norvegia și dintre Norvegia și Uniunea Europeană. Avem un raport înscris pe care îl putem citi cu mare atenție. Uh, Uh, mulțumesc, stimați colegi, nu avem acte delegate. Prin urmat, urmat, urmare, iată, am epuizat ordinea de zi. Noi, în continuare, suntem plini de energie, pentru că am avut parte de o ședință scurtă. Ne reunim din nou aici, la Bruxelles, pe 8 septembrie. După amiază plăcută. Și apropo, bronzul colegului Ricardo este extraordinar.